Ședința este reluată. Procesele verbale de la ședința de ieri sunt disponibile. Există observații? Cred că nu. Atunci, procesele verbale sunt considerate aprobate. Avem pe ordinea de zi dezbaterea comună privind semestrul european, raportul uh, Ferreira. Dăm cuvântul acum al Schwab. Domnului Andreas Schwab. Prego. și eu sunt